Stimate colegi, stimați colegi, vă spun bun venit la o nouă întâlnire a comisiei noastre. Am avut dezbateri ieri și astăzi. Astăzi, după amiază, am amânat punctul 10 am vorbit ieri despre asta. În fața noastră se mai află punctele 11 și 12 pe ordinea de zi. E vorba despre aprovizionarea cu gaze naturale și am vrea să separăm puțin lucrurile. Deci, înainte de toate vom vorbi eh, despre impact. Vom încerca să ne lămurim puțin în legătură cu studiul de impact, pentru că în anii trecuți eh, uneori nu ne-am păstrat suficient timp pentru a ne gândi puțin care sunt bazele studiului de impact. Există nelămuriri, trebuie să cerem date despre background pentru a putea înțelege mai bine lucrurile, iar în partea a doua vom vorbi despre propunerea concretă a Comisiei. Salut din partea Comisiei pe directorul general de la Digitren, Matias Rüte, și pe domnul Vinoa, care este șef de unitate. Înainte de toate, domnul Rüte va face o expunere introductivă, iar după aceea domnul Dinoir va vorbi despre studiul de impact în detaliu. Vom vorbi după aceea despre impact și despre propunere. Domnule Rüte, bun venit, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Voi uh, avea expunerea mea în limba engleză, dacă îmi dați voie, dar după aceea voi putea interveni și în germană. Mă voi pune în temă foarte pe scurt în legătură cu activitatea pe care noi am desfășurat-o pentru reglementarea eh, securității aprovizionării cu gaze naturale, pornind de la un punct de vedere politic, spunând că studiul de impact cel mai bun pe care puteam să-l avem în ce privește securitatea în acest domeniu a fost criza gazului între Ucraina și Rusia de la începutul acestui an. A fost o criză în care, într-o anumită măsură, am reușit să cooperăm foarte bine la orice nivel, a fost o cooperare care a funcționat într-un cadru legal. A fost o cooperare între, între companii, o cooperare între statele membre și, de asemenea, o cooperare între companii, statele membre și Comisia Europeană. Am lucrat într-un fel, într-un vid legal, dacă pot să spun așa, pentru că a trebuit să luăm o serie întreagă de decizii și, de asemenea, să creiem o serie de instrumente care nu aveau neapărat un temei legal. Ca, uh, de pildă, Uh, în Ucraina monitorizări, o cooperare între șefii de state și de guvern și asta ne-a dus la o accelerare a propunerii de, crea, de a crea un spațiu de securitate pentru furnizarea de gaze naturale și în același timp a, să producem un studiu de impact. Conform experienței mele cu studiile de impact, Noi investim foarte multă trudă în elaborarea acestor studii de impact, dar ele creează în același timp posibilitățile pentru o mai, un mai bun proces în luarea deciziilor, pentru că ne putem baza pe o stare de fapt, pe cifre care merită să fie discutate și avute în vedere și datorită acestui lucru, procesul de luare a deciziei poate fi accelerat. Ceea ce v-aș propune eu dumneavoastră este ca înainte de toate și uh, colegul meu va continua să vă spună să vă să facem un tur de orizont în uh, ce privește studiul de impact, iar după aceea dacă veți avea uh, întrebări, vă vom răspunde și în final vă vom prezenta ceea ce propunem noi ca reglementare. Mulțumesc foarte mult, domnule Rute, domnul Rilman. Mulțumesc, Domnule președinte, bună ziua, doamnelor și doamnelor. Vă voi propune să parcurgem repede acest studiu de impact, dar înainte de toate, aș spune că, având în vedere criza actuală, a fost cel mai bun studiu de impact pe care puteam să-l elaborăm. În ianuarie am avut o criză a gazului care a demonstrat foarte clar care este impactul uh, asupra Uniunii Europene al acelor disfuncționalități care s-au produs în Ucraina, care a fost succesiunea reacțiilor prin uh, Uniunea Europeană. A fost foarte interesante pentru un studiu, pentru că tot ceea ce ține de uh, rezultatul al studiului nostru de impact a fost influențat de ceea ce noi am putut observa în luna ianuarie a anului curent menționez de pildă Marea Britanie, care nu a fost, uh, uh, nu a avut de suferit în urma întreruperii fluxului de gaze naturale, dar am văzut uh, cum a încercat să vină în ajutorul continentului pentru a compensa absența gazelor naturale provenite din Rusia. Deci, în felul acesta am văzut cum această disfuncționalitate a, a afectat întreaga Uniune Europeană, care este o economie de piață internă internă. Am putut constata că um, această disfuncționalitate a afectat 12 state membre din Uniunea Europeană, dar inclusiv state din Balcanii Occidentali, la unele a fost o reducere de 100%, la alții uh, doar de 24-25% uh, absență a gazelor, în funcție și de distanța uh, față de Ucraina. Dar în orice caz, statele din Europa Centrală și Răsăriteană au avut mult de suferit. Având în vedere aceste observații, noi am avut două Uh, săptămâni în care, practic, uh, Ucraina a avut de uh, suferit, au fost 20% pierderi și în piața internă am constatat că există modalități de compensare. Am văzut că între companii s-au putut încheia acorduri pe termen scurt pentru a evita în ultimul moment o catastrofă în uh, zonele care au fost cel mai puternic afectate în interiorul Uniunii Europene, anumite state au dovedit că au fost foarte bine pregătite cu planuri de urgență. La nivelul uh, Uniunii Europene au existat grupuri care au cooperat foarte bine cu statele membre și cu reprezentanții industriei pentru a înțelege ceea ce se întâmplă de fapt și pentru a putea să coordoneze o serie întreagă de decizii care au trebuit să fie luate. Iar uh, Comisia din acest punct de vedere a colaborat foarte bine. Am văzut pe de altă parte și care pot fi beneficiile din uh, într-o asemenea situație pentru că au fost o serie întreagă de conducte care au pornit până la urmă problemă de la vest spre est, nu doar de la est spre vest, în favoarea Bulgariei sau Republicii Cehe și Slovaciei. Au fost lecții foarte bune pentru viitorul nostru. Și am putut să constatăm de asemenea că uh, Bulgaria în interiorul Uniunii Europene până la urmă a avut cel mai mult de suferit. Am constatat însă și că unele lucruri nu au funcționat deloc bine. A existat o lipsă de infrastructură pentru a putea să transportăm gazul acolo unde era el necesar, ceea ce a avut consecințe serioase pentru o serie de state membre. Am văzut de asemenea că anumite state membre nu au fost suficient de bine pregătite pentru a face față crizei. Am mai constatat că uh, nu a existat suficientă transparență și nu au fost uh, schimbate suficiente detalii. Nu a existat o coordonare transfrontalieră destul de bună în ce privește măsurile de urgență care s-au dovedit a fi necesare, astfel încât activitatea de coordonare pe aici, pe acolo s-a poticnit. Au existat măsuri unilaterale care au avut efecte negative asupra unor state vecine. Am uh, constatat de asemenea că a fost și o lipsă de solidaritate între statele membre, pentru că uh, tocmai că nu a existat uh, acorduri între statele membre și la nivelul autorităților publice nu a existat neapărat disponibilitatea de a ne ajuta reciproc. Au fost studii insuficiente care să ne permită să reacționăm prompt. Acesta ar fi impactul crizei din luna ianuarie și întreaga gândire a Comisiei pentru a pregăti aceste reglementări și pentru a putea să uh, facem uh, să funcționeze studiile de impact um, au pornit de la observarea noastră a tot ceea ce s-a întâmplat în luna ianuarie. Am discutat cu toate părțile interesate, uh, cu reprezentanții industriei furnizoare de gaze naturale și am luat în considerare cinci opțiuni posibile în politica noastră. Înainte de toate, opțiunea de uh, nu a elabora o nouă uh, politică la Uniunii Europene. În al doilea rând, uh, ne-am străduit să implementăm mai bine directiva care există uh, din 2004, o mai bună uh, abordare uh, a industriei de specialitate, o revizie a directivei uh, din 2004 și de asemenea o reglementare a politicii de securitate. Să privim puțin uh, punctul 1 nici un fel de nouă acțiune a Uniunii Europene. Noi, uh, în iunie anul curent, am publicat uh, un plan nou care aduce modificări în infrastructură și sperăm ca revizuirea să fie posibilă în anul 2010. Acest studiu Eh, însă nu duce neapărat la responsabilități clare în ce privește siguranța furnizării de gaze naturale. Eh, este nevoie de standarde foarte clare pentru acest sistem de securitate. Nu există suficiente impulsuri pentru crearea infrastructurii necesare care să garanteze securitatea furnizării gazelor naturale în piața internă. Nu existau eh, prevederi de coordonare în situații de urgență. Deci această opțiune uh, Uh, nu era foarte promițătoare. Cea de-a doua opțiune o mai bună implementare a directivei 2467 um, am făcut un raport în legătură cu implementarea acestei directive care a fost uh, publicată, ne am publicat în luna iulie această reglementare și am constatat că această reglementare a dus la diferențe enorme în standardele pe care le aplică cele 27 de state membre. Am constatat de asemenea că doar 10 state au uh, imaginat uh, măsuri de urgență într-o situație de necesitate, dar nu a existat neapărat o coordonare pe baza acestei directive, deși a existat o clară definire a rolurilor și uh, responsabilităților pe fiecare pe care fiecare actor trebuie să și le asume pentru a face față unei crize într-un moment dificil. De aceea, noi considerăm că, chiar dacă noi am prevedea unele sancțiuni dacă nu va fi aplicată această directivă, rezultatele nu ar fi neapărat cele scontate. Cea de-a treia opțiune se bazează pe acțiuni voluntare din partea industriei. Dar este greu de imaginat că în orice situație de urgență, actorii de pe piață ar fi cei care, până la urmă, să dea uh, suflu continuării activității. Toți furnizorii de gaze ar trebui, din acest punct de vedere, să se implice. Ei uh, joacă un rol major. Întrebarea este, ne putem baza pe o intervenție a acestei industrii într-un moment dificil? Noi știm că există aici o dorință tot mai mare de conlucrare. Am constatat acest lucru în luna ianuarie, când s-au încheiat uh, contracte de colaborare pe termen scurt uh, iar uh, cei care aveau responsabilități de reglementare de asemenea au intrat în acțiune. Noi trebuie să vedem însă cum putem pe viitor garanta siguranța în domeniu o siguranță sporită. Oricum, trebuie să uh, integrăm această abordare. Trebuie să găsim standarde comune care ar fi foarte importante pentru responsabilitatea și solidaritatea sistemului și uh, pentru ca în cele din urmă aceste măsuri de securitate să devină obligatorii în cadrul uh, datoriilor publice și responsabilității statului în domeniu. Și uh, vreau să vă spun că securitatea furnizării, uh, aprovizionării cu gaze este una, până la urmă, din prerogativele pe care statele le au. Este nevoie uh, să îi adun pe toți din perspectiva statului. Opțiunea numărul 4 a fost revizuirea uh, directivei din 2004 privind furnizarea de gaze naturale. Noi am demonstrat necesitatea de a revizui această directivă cu un raport de implementare a directivei 2004 mm, pe 67 și uh, să creăm un cadru de reglementare nou pe baza unui întreg pachet care să reglementeze piața internă în domeniu. Ceea ce am văzut și este legat de rolul industriei pe care tocmai l-am menționat. Industria ar trebui aici să se implice uh, total în acest proces. Pentru că uh, asta ar putea să ducă până la urmă la o perioadă mai lungă de transpunere a directivei legislația internă dar ar putea să ducă și la mari discrepanțe între statele membre, uh, între momentele de implementare și nu ar duce neapărat la uh, climatul de încredere și de solidaritate care trebuie neapărat create în acest sistem pentru ca să putem face față în momentul unei crize. Însă dacă am avea standarde diferite pentru fiecare stat membru, atunci nu ar putea să existe o imagine de ansamblu egală și unitară pentru toate statele. Să ne uităm la opțiunea numărul 5, care vorbește despre reglementarea securității aprovizionării cu gaz. Vedem că acest tip de instrument poate să ofere claritate și coerență acestor obligații în cadrul Europei un lucru esențial pentru solidaritatea între diferitele regiuni ale Uniunii. Am văzut că un scenariu realist al întreruperii aprovizionării ca cel din ianuarie cere un standarde foarte clare și bine definite pentru infrastructura aprovizionării cu gaz. Această reglementare ar trebui să fie aplicabilă direct uh, diferitilor actori, fie că e vorba de uh, sistemele, operatorii de rețele de transmisie sau operatorii uh, responsabili cu aprovizionare, pentru că este nevoie de o cooperare organizată. De asemenea, ar defini foarte clar implicarea, nivelul de implicare al comunității și n-ar fi nevoie de o perioadă de transpunere foarte lungă și nici nu ar exista divergențe prea multe la, la transpunere. Ne uităm așadar la toate aceste aspecte când facem studiul nostru de impact. Am învățat foarte multe din criza din ianuarie. Trebuie să înțelegem că toate acestea se bazează pe aceste învățăminte. A existat și un document care analiza criza din ianuarie și consecințele pe care putem să le tragem de pe urma a ceea ce s-a întâmplat atunci. Avem foarte multe argumente așadar în favoarea studiului de impact care acompaniază acest proiect de regulare regulament. Domnule președinte, mă opresc aici pentru ca să putem purta și o discuție. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Aceasta a fost așadar o explicație a studiului de impact, iar acum dumneavoastră aveți ocazia să puneți întrebări cu privire la studiul de impact, să vedeți dacă uh, există puncte la care mai aveți neclarități sau dacă sunteți de părere, poate că trebuie adăugată anumită informație. Eu zic că ar fi bine acum să discutăm mai întâi pe punctul acesta. Domnul Vidal Coadra are cuvântul mai întâi. Gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult domnului director general și domnului director pentru aceste expuneri cu privire la studiul de impact. Această legislație prevăzută pentru aprovizionarea cu gaz este una foarte importantă. O impresie generală pe care am putut să mi-o fac după ce v-am ascultat și după ce am și citit documentul cu atenție, este că regulamentul despre care vom discuta astăzi este unul care era necesar de mult. E vorba de o legislație care nu este rezultatul unei inițiative directe din partea Comisiei, ci care a reieșit dintr-o situație de nevoie. Plecând de la această premiză, putem să punem, desigur, o serie de întrebări foarte concrete. Însă una mă interesează mai mult decât toate celelalte. Consiliul, care este partenerul nostru la elaborarea legislației, a arătat o oarecare neîncredere, ceea ce ar putea duce la anumite probleme în procedura de codecizie studiul de impact vorbește și de analiza cantitativă a costurilor implicate într-un astfel de proiect. În formula N-1 din statele membre. În ciuda faptului că limbajul studiului de impact este unul foarte neutru și foarte precaut, uh, Citind acest document, putem înțelege că în acest regulament va intra în vigoare și, conform tuturor previziunilor, costurile pentru statele membre nu vor fi unitare. În unele state membre costurile de adaptare la regulament vor fi foarte ridicate în alte state membre, vor fi foarte mici aceste costuri sau în orice caz mult mai mici. Întrebarea mea este atunci în ce măsură putem să credem Comisia, având aceste cifre în mână, când spune că eterogenitatea acestor costuri care reies din această directivă ar putea crea dificultăți atunci când se va adopta aceast, acest regulament. Și care sunt mecanismele prevăzute de solidaritate, de finanțare, care ar putea fi implicate pentru a um, risipi dubile unor state membre care sunt afectate mai ales de aceste costuri. Mulțumesc foarte mult! Poate să dăm cuvântul imediat domnului director care să răspundă la întrebări. Domnule Rute, puteți răspunde direct la întrebare. Da, mulțumesc. Aș vrea să vorbesc despre indicatorul N-1 și despre relația dintre costuri și uh, studiul pe care l-am făcut. Avem în studiu de impact un tabel care arată aproximativ uh, care sunt costurile diferite pentru statele membre la implementarea standardului N-1. Acest tabel a fost elaborat pe baza informațiilor pe care le-am avut la dispoziție. În momentul de față mai obținem chiar alte informații recente, dar ce se vede în acest tabel este că și o a doua parte a activității pe care am depus-o în ultimele luni, și anume programul de redresare economică, va contribui la obținerea standardului N-1 în mai multe state membre, în mod automat, acolo unde acest standard nu exista. Așadar, acolo unde proiectele pe care le-am prevăzut prin planul de redresare economică vor fi realizate, deja pentru multe state membre, pragul N-1 va fi chiar depășit. Al doilea punct. De asemenea, un punct foarte important, în regulament se prevede o colaborare regională. Cu cât colaborăm mai mult între statele membre, cu atât acest proiect va fi mai ieftin. Dacă un standard, uh, un stat membru a obținut standardul N-1, s-ar putea singur, s-ar putea ca acest lucru să revină mai scump decât dacă, de exemplu, Bulgaria și Grecia decid să colaboreze și să realizeze standardul N-1 împreună, pentru că așa se vor completa în infrastructura lipsă din fiecare state membre și deci va fi mai ușor. Este însă dificil să prevedem care vor fi costurile concrete pentru fiecare stat membru. Am făcut însă încercarea de a prevedea cam care ar fi situația. Poate pot să vă arăt pe un slide ulterior cam ce va însemna N-1 pentru mai multe state. Domnul Șimanski are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Acest regulament oferă doi ani statelor membre pentru a stabili și a crea legăturile între state. Aceasta nu este o perioadă foarte lungă, mai ales dacă ținem cont că vom avea investiții astăzi care nu sunt justificate economic. Bineînțeles că se pune problema banilor și se pune și problema ajutoarelor de stat pentru investițiile publice. Se prevede uh, o altă procedură pentru aceste investiții pentru, după implementarea acestei, acestui regulament? Iar operatorii vor trebui să suporte cheltuielile și vor putea fi compensate cheltuielile prin fonduri europene, cum ar fi, de exemplu, instrumentul financiar care ar putea să se aplice la acest, uh, această infrastructură. Se pare că prin tarife nu va fi posibil uh, să se acopere aceste cheltuieli pentru că și uh, consumatorii finali uh, de gaz vor uh, simți aceste modificări de preț. Se pare că va trebui să se se va simți o diferență la preț și la costuri atunci când, de exemplu, un stat este afectat și ajunge într-o situație deosebită iar uh, Comisia Europeană va avea șapte zile la dispoziție pentru a analiza situația într-un astfel de caz. Și o ultimă remarcă, regulamentul ar putea reglementa de asemenea și cum curge gazul dintr-un stat membru în altul, dar această, acest regulament ar trebui să clarifice probleme de principiu, cum ar fi, de exemplu, diversificarea um, exportului uh, de gaz, pentru că aceasta este până la urmă o problemă esențială chiar o premiză pentru uh, securitatea aprovizionării cu gaz. Mulțumesc. Aș vrea să rog Comisia acum să răspundă la această întrebare, dar vom vorbi însă numai despre studiul de impact. După aceea vom vorbi despre transpunerea directivei. Poate putem să separăm aceste două subiecte, așa cum am sugerat la început. Haideți să încercăm să analizăm mai întâi fiecare dintre elemente înainte să decidem ce facem. Domnul Rute are cuvântul. Voi încerca să vă răspund. În primul rând, prevederea uh, unor capacități uh, de întoarcere sau uh, biunivoce este mai puțin costisitoare decât am crede noi. Costul depinde între 1 și 5 milioane. În programul de revenire, de redresare economică, avem facilități uh, mari de 18 uh, milioane. Ne aflăm acum în procesul evaluării. Bani proaspeți europeni O mm, întrebare la care v-ați putea gândi este când ne putem gândi la capacitatea fluxului de revenire în cadrul aspectelor de securitate din frontiera, granița de est a Poloniei către est încolo. Cred că acest lucru se va discuta în continuare, dar există posibilitatea să spunem că nu avem nevoie de asemenea capacități, pentru că nu sunt logice. Cred că în cadrul uh, discuțiilor și analizelor trebuie să vedem dacă regula de excepție este cea bună. Cred că este cea bună sau dacă trebuie găsită altă cale. În ceea ce privește ajutorul de stat pentru capacitatea de flux în două sensuri, este o obligație publică. Ar fi situația diferită dacă statele, statul trebuie să plătească sau dacă este vorba doar de o suplimentare a unei propuneri financiare viabile. Pe de altă parte, în cadrul regulamentului s-a prevăzut costurile acestor facilități să fie integrate în tarife. Iarăși, o discuție pe care o va trebui să o avem. Iată câteva elemente deja menționate, unele se găsesc în articolul 6, paragraful 5 din regulament, dar percep deja câteva întrebări care vor apărea în cadrul negocierilor asupra regulamentului. Mulțumesc foarte mult, domnul Svoboda. Mulțumesc. Am o singură întrebare. Dumneavoastră, domnule Rute, ați vorbit despre legătura dintre programul de redresare, măsurile necesare și directiva. Și uh, pe drept cuvânt, aspectele uh, financiare uh, vor fi importante pentru că se vor reduce fondurile. Am avut o Discuții îndelungă în cadrul negocierilor cu Comisia și cu Consiliul în legătură cu programul de redresare. Noi am fost ceva mai sceptici decât punctul de vedere al Comisiei și uh, al Consiliului. Doamna comisar uh, Redling a exprimat că este foarte nemulțumită uh, de uh, modalitățile în care sunt utilizate, de pildă comunicarea, internetul de bandă largă sau alte posibilități. Poate că în domeniul securității furnizării de gaze naturale lucrurile vor sta puțin altfel. Cum vede uh, Comisia intervenția, activitatea țărilor în cadrul programului de redresare, pentru că ar fi necesar să se facă investiții și în acest domeniu. Domnule Rute, vă rog. Bineînțeles că nu uh, sunt în măsură să vă furnizez uh, rezultate exacte ale evaluării, dar uh, eu am pus pariu că peste 70% din această sumă va putea să fie cheltuită repede și eu sunt convins că voi câștiga acest pariu. <laughs> Dar ce sumă ați pus la bătaie? Nu, nu e vorba de bani, n-am pus bani la bătaie am primit proiecte excepționale în ce privește vântul și alte surse de energie și în principiu, în esență, pot să spun că toți au, activi- au avut o activitate intensă în perioada de vară care a dat roade. Este, iată, o veste bună și așteptăm și care vor fi cifrele definitive. Colegul Brezina. Především chtěl za návrh tohoto nařízení. Vă mulțumesc. Dați-mi voie prin a mulțumi Comisiei pentru propunerea de regulament. Cred că este foarte utilă propunerea. Cred că acum ar trebui să păstrăm o singură prioritate. Chestiunea legată de securitate și minus 1 pe care să uh, susținem și să um, vorbim după aceea despre costurile principiului N-1. Care sunt mecanismele care ar putea fi utilizate uh, pentru a ajuta țările să aibă cel mai mare deficit din punct de vedere al N-1. Suntem tentați aici să ne gândim și la forțele existente de pe piață, relațiile din piață, dar întrebarea mea către Comisie, Considerați că acest uh, regulament este suficient pentru a face față viitoarei crize similare uh, celei începute în 2009? Cred că este o chestiune delicată. Sigur, nu avem politică energetică individuală, toate sunt la nivel național dar există alte măsuri pe care să putem să le propunem ca să evităm o viitoare criză. Domnul Rute. Domnule Virgina. Dacă spun acest lucru, este un element printre multe altele. Regulamentul nu cred că poate rezolva tot. Am uh, avut plăcerea să-l asist pe domnul Pibalks în uh, politica energetică în ultimii patru ani și de la bun început, deci din 2006 încoace, au fost și crizele gazului, dar uh, s-a discutat și despre rețeaua transeuropeană energetică și cu toții au fost de acord că trebuie să fie finanțată din surse uh, private și 140 de milioane pe șapte ani ar fi suficienți bani publici pentru infrastructură. Și ne-am uh, cam uh, gândit la faptul la momentul în care în următorii ani, sunt sigur, așa cum a anunțat și președintele Barroso, va exista o discuție despre politica europeană legată de infrastructură, despre rețelele energetice și toată discuția legată de rețelele transeuropene energetice vor avea o dimensiune uh, diferită față de ceea ce facem astăzi. Trebuie să uh, apărăm standardul N-1, dar nu cred că regulamentul poate să aducă mai mulți bani, nu poate mobiliza mai mulți bani. Mulțumim, domnul Vogan. Vă mulțumesc. ca majoritatea celor din sală, cred că chestiunea nu ar trebui lăsată pe seama pieții. Cred că ar trebui uh, reglementată. O problemă ar fi clarificarea puterilor Comisiei și puterile statelor membre în cazuri de urgență. Adică cât și când intervine statul, statele, când intervin și când Comisia ar trebui uh, să fie formulată clar uh, text în cadrul regulamentului în acest sens. Domnul Ruite? Aș dori să subliniez. Am vorbit deja despre regulament, dar abordarea din regulament este după cum urmează. În primul rând, securitatea se bazează în primul rând pe construcția pieței interne. În al doilea rând, pe acțiuni, pe măsuri preventive. Într-o oarecare măsură, analiza de risc creează și crearea de structuri sunt mai importante decât reacțiile de urgență pe de altă parte. După ce avem analiza de risc, planurile de urgență, planuri de urgență regionale, avem nevoie de niveluri diferite de uh, măsuri, aplicând principiul subsidiarității. 1. Industria, statele membre, nivel regional și abia apoi reacție și măsuri luate la nivel comunitar. Am definit momentele în care poate interveni la nivel uh, comunitar, măsuri de luat la nivel comunitar, articolul 10 din regulament, ca reacție la măsuri care deja fuseseră luate sau vor fi fost luate de către statele membre în cadrul cooperării regionale. Acest lucru a funcționat foarte bine în uh, criza gazului la începutul Toate țările au cooperat, după cum scrie și în articolul 3 din regulament. în care se menționează uh, actorii, autoritățile competente, clienții, industria, statele membre și comisia, toate cu rolurile respective prevăzute în regulament. Mai există două lor de cuvânt și m-am așezat și pe mine pe această listă a vorbitorilor. Este vorba despre probleme legate de studiul de impact. Dați-mi voie, deci, dacă sunteți de acord, să rezolvăm acest lucru. Uh, Suza Wagner. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt. Mulțumesc, în primul rând, pentru prezentarea foarte clară, expunerea foarte clară a acestei probleme. În al doilea rând, aș spune că am impresia că adoptarea unei directive este absolut necesară. Pentru că noi, chiar dacă mai avem unele dubii la nivelul unor state din Uniunea Europeană conform cărora atunci când nu știi exact cum trebuie reglementată o problemă, e cel mai bine să adopți o lege. Asta este un pericol care întotdeauna este uh, real, dar o directivă uh, în acest domeniu sau în orice caz uh, poate mai bine un regulament în acest domeniu ar fi poate și mai fericit decât o directivă, pentru că directiva mai necesită timp de implementare în diversele state membre. Ei bine, o un regulament, și asta ar fi dorința mea, ar trebui să fie suficient de flexibil formulat pentru ca poziția diferențiată a diverselor state să fie reflectată corespunzător. Situația Spaniei în ce privește dependența de uh, sursele de energie nu este identică cu de- tendența statelor din Europa răsăriteană. Uh, aceasta este o problemă care pe mine mă preocupă foarte mult. Deci ă, să găsim o reglementare flexibilă care să reflecte această situație diferențiată în ce privește furnizarea de energie în diversele țări. Mulțumesc. Domnule Rute, vă rog. Dați-mi voie să spun că este punct ochit, punct lovit reglementările ar fi valabile pentru toate statele membre și am ține seama de specificul fiecărui stat membru. Noi, la nivelul Comisiei, vom acționa și uh, în cadrul actualelor reglementări pentru a stimula cooperarea regională. Pentru a vă da un uh, exemplu, nici din domeniul furnizării de gaze naturale, ci din domeniul uh, energiei electrice. Noi cooperăm strâns cu coordonatorul pe probleme europene în domeniu, astfel încât situația insulară, dacă îmi dați voie să spun așa, a Spaniei, să uh, nu mai existe în viitor în ce privește furnizarea de energie electrică. Tot așa avem o serie întreagă de proiecte în domeniul gazelor naturale. Uh, este important ca statele membre să conlucreze pentru ca această cooperare regională să poată să progreseze. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule președinte! Voi avea o intervenție foarte scurtă. Și eu sunt de părere că este necesară o nouă reglementare. Este o problemă acută. Iată care este întrebarea mea. Pe mine mă interesează mai ales aspectele legate de colaborare și de solidaritate. Sunt două obiective legate între ele. Care este eficiența? Care sunt măsurile care ar trebui să fie luate pentru a, ca noi să ne putem atinge aceste obiective, pentru că eu cred că este foarte important ca să putem reacționa prompt și corespunzător la o criză, la o situație acută. Pentru asta este nevoie de o Europa puternică. Domnule Rute, dacă am înțeles corect întrebarea dumneavoastră, trebuie să ne asigurăm că putem să ne bazăm pe solidaritate și în același timp trebuie să acționăm responsabil. Să nu existe solidaritate fără responsabilitate. Și exact aceasta este uh, maniera în care noi am încercat să configurăm această reglementare. Fiecare companie, fiecare stat membru trebuie să-și asume responsabilități și în același timp trebuie să facă parte dintr-un sistem solidar. Iar solidaritatea poate să fie una în interiorul Uniunii Europene, dar poate să fie și o solidaritate regională. Iar asta, în mare măsură, se leagă de întrebarea anterioară. Un, sunt situații în care nu are rost să organizeze asemenea mecanisme de colaborare și de solidaritate la nivelul Uniunii Europene, când ele ar fi mai fericite pe plan regional? Cred că am răspuns la întrebarea dumneavoastră, sper. Mulțumesc foarte mult. Mai am câteva întrebări mici care țin de studiul de impact și de aceea aș dori să le formulez. M-a frapat, domnule Rute, că în acest studiu de impact se vorbește prea puțin despre rolul întreprinderilor în a depăși această criză. Așa cum am citit eu din comunicarea Comisiei, acțiunea întreprinderilor, firmelor, uh, companiilor în cadrul acestor disfuncționalități în furnizarea gazelor naturale a fost importantă. Păi, ar trebui să ne gândim cu care din companii putem conlucra pentru a găsi soluții pe viitor în această procedură au fost aplicate regulile valabile la nivelul anului 2004. Au fost ele suficiente pentru a rezolva problema? Sau unde ați simțit că ele sunt insuficiente? Unde au apărut problemele? Constat că le-ați aplicat și pe baza acestor reguli ați reușit să rezolvați problema. Slavă Domnului că ați reușit! Dar atunci unde este vidul? Unde sunt problemele? pentru a nu lua acum măsuri care poate că nici nu ar mai fi necesare și prin care poate nu ne-am atinge obiectivele. Deci, ce urmări ar putea să aibă dacă noi conducta prin uh, Marea Baltică sau conducta Nabucco o să funcționeze. Dacă ele vor exista, problemele actuale vor mai fi și ele viabile sau nu? O altă întrebare. Spuneți că au existat aceste inițiative, aceste acțiuni ale companiilor. E bine, eu am citit și comunicările și mi s-a spus că anumite intervenții de genul acesta nu au putut să fie valorificate. De, atunci vreau argumente de ce nu au putut să fie valorificate anumite inițiative. Și o ultimă întrebare. În cadrul unui flux invers, cum putem stabili costurile? Pentru că s-ar putea să fi fost făcute investiții într-un stat membru pentru a crea garanții de furnizare a gazelor în altă țară. Până la urmă, cum vor putea fi stabilite prețurile? Dumneavoastră, trebuie să ne spuneți unde trebuie să se intervină în țara membră A furnizoare sau în țara membră B beneficiară? Sunt probleme la care aștept răspunsuri. Mulțumesc. Eh, eh. Mulțumesc, domnule Roel. Ați spus întrebări eh, la care spuneați că sunt întrebări de detaliu, dar știți cum este cu diavolul care se ascunde în detaliul. Voi încerca totuși să răspund la aceste întrebări. În primul rând, rolul întreprinderilor. Rolul întreprinderilor în criza gazului dintre Ucraina și Rusia a fost unul foarte pozitiv. Trebuie să spunem acest lucru și am repetat-o de nenumărate rânduri din ianuarie până acum. Însă, întreprinderile se lovesc, pentru că sunt uh, privați, de anumite limite dacă vor, dacă des, vorbim liber și deschis cu reprezentanții întreprinderilor respective, ei ne spun că a fost destul de îngrijorător să vadă cum în multe state membre nu existau, de fapt, planuri de urgență. A fost de asemenea înspăimântător să vedem că unele state membre au reacționat la criză de parcă ar trăi pe o insulă a gazului o insulă a gazului în sensul că nu doreau să lase să iasă gaz din țara lor în, sub nicio formă. În situația de criză, e mai ușor să depășești criza, însă dacă nu te izolezi, dacă colaborezi. Așadar, întreprinderile au avut foarte mari dificultăți să transfere gaz dintr-un stat membru într-altul pentru că a existat această politică de izolare a sferei politice. Și eu cred aici că avem noi un rol european foarte important de jucat în uh, aceste tendințe. În primul rând, deci, cred că piața internă este un răspuns la întrebarea dumneavoastră cu privire la întreprinderi. Și astfel, cred că am răspuns într-un fel și la a doua întrebare, parțial măcar. Regulile din 2004, directiva din 2004, nu mai este suficientă uh, dacă ne uităm la standardele diferite, la felul în care au fost ele implementate diferit în statele membre, atunci uh, vedem uh, foarte clar, așa cum se vede și din studiul de impact, că există încă lacune foarte mari în ceea ce privește aplicabilitatea uniformă a reglementărilor la nivelul Uniunii. Bineînțeles că securitatea de aprovizionare va depinde și de diversificarea rețelelor, gazoductelor și va deveni mult mai uh, ușor de gestionat. De exemplu, conducta din Marea Baltică sau uh, Nabucco, toate acestea vor contribui la o diversificare la o uh, schimbare a standardului N-1 de astăzi. Vom avea mai multe posibilități de aprovizionare, dar totuși asta nu va însemna că nu trebuie să reușim să reacționăm la crize care apar pe piața europeană. De aceea eu cred că abordarea pe care am ales-o de a avea o participare voluntară deci mai întâi să ne uităm ce fac întreprinderile și abia în stadiul 2 și 3 să ne uităm la acțiunile Uniunii și a statelor membre, cred că această abordare este foarte corectă. Pentru că tot ceea ce poate să rezolve industria, economia, dacă rezolvă acest lucru singură mai întâi, e foarte bine. Iar cu funcție de notă de subsol, aș vrea să spun că acum câteva luni am discutat tot aici problema rezervelor de petrol, la care avem o filozofie total diferită în întreaga Uniune Europeană. Din perspectivele de securitate avem o abordare foarte bună la rezervele de petrol. În mod foarte conștient, nu am discutat la gaz despre uh, rezervele de gaz. Nici măcar nu se menționează acest subiect în uh, studiul de impact, pentru că considerăm că piața gazului este diferită de cea a petrolului și are nevoie deci de o abordare diferită. În ceea ce privește proiectele pentru fluxul invers, este clar că dacă gazul curge doar într-o singură direcție și nu poate curge și în cealaltă direcție. Anumite state membre vor schimba acest lucru, vor face un flux invers, dar obligativitatea cu privire la tarife trebuie în continuare să rămână în picioare, pentru că până la urmă consumatorii sunt cei care plătesc pentru aceste schimbări. Avem uh, fonduri publice din uh, programul economic de redresare, dar trebuie să ne uităm care este situația la nivelul întregii Europe. Să luăm de exemplu cazul Germaniei. Există consumatori germani care beneficiază și plătesc un flux invers din Polonia, dar consumatorii din Olanda beneficiază de un flux invers din Marea Britanie și din, Ola- din Olanda către Germania. Deci trebuie să ne gândim până la urmă unde se unde și cum se stabilește corectitudinea în plată. Mulțumesc, spune președintele. Mai am și o mică întrebare suplimentară. Domnule Rute, ați spus pe bună dreptate că au existat state membre și e important pentru discuția noastră de după aceea, deci au existat state membre care s-au gândit până uh, și la faptul că în timpul de criză gazul să nu iasă de pe teritoriul statului lor. Ceea ce ne-ați spus părea să se refere la mai multe state membre. Erau mai mult de două state membre care au vrut să-și țină gazul pentru ele. Nu vreau să fac uh, o referire publică la acest subiect, spune domnul Rute. Bun, mulțumesc. Vă rog să mă înțelegeți, e importantă această întrebare pentru că de multe ori noi luăm uh, măsuri politice când de fapt nu avem decât probleme izolate. Deci era interesant să știm care a fost situația. Domnul Zvoboda, da, am și eu o mică întrebare. Pentru că ați spus că nu trebuie să ne bazăm pe rezerve în cazul gazului ca la petrol, dar totuși ajută când anumite state aveau rezerve de gaz, nu? Așa am observat și în criză, nu-i adevărat? Da, mulțumesc pentru întrebare. Voi da cuvântul Comisiei încă o dată pentru a vorbi despre regulament, pentru partea a doua. Și începem partea a doua, de fapt, a dezbaterii și deci punctul următor de pe ordinea de zi. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Să trecem la proiectul de regulament și să încercăm să mai reiterăm o dată principiile de bază care au stat la uh, fundamentul acestui regulament. Această propunere dorește să asigure că piața să uh, reziste fără întreruperi de aprovizionare cât se poate de mult timp. Am văzut că piața internă este cea mai bună garanție pentru o asigurare a aprovizionării. Deci va trebui să garantăm faptul ca piața internă să funcționeze. Companiile sunt cele care trebuie să acționeze pentru securitatea aprovizionării, așadar. Bineînțeles că piața internă nu poate să funcționeze decât dacă avem o infrastructură suficientă, transparența a pieței și un management proactiv de cerere și de susținerea cererii. Trebuie să vedem dacă avem așa ceva în momentul de față. Am văzut că avem probleme cu infrastructura care împiedică o funcționare bună a pieței interne și o transparență a pieței, astfel încât actorii s-ar putea să nu acționeze cum trebuie trebuie să ne uităm și la un management de urgență care ar fi absolut necesar într-o situație de lipsă de cerere. Dacă avem standarde pentru securitatea de aprovizionare, atunci toată, toți participanții la industrie, deci companiile, trebuie să știe și ele care sunt regulile jocului. Dacă avem standarde comune pentru securitatea aprovizionării, aceasta este însă numai o parte a uh, ansamblului de reguli de joc avem uh, o nevoie de infrastructură, avem standardele R-1, avem un standard și pentru aprovizionarea de gaz, pentru protejarea consumatorilor finali. Este evident însă că primul lucru care este extrem de important este să ne asigurăm că se face o analiză a riscului foarte bună la fiecare nivel, fie la nivel național, regional sau la nivel comunitar. Odată ce am identificat riscurile pe baza acestei evaluări a riscurilor, avem flexibilitatea de a ne folosi principiul de subsidiaritate și de a aborda riscurile pe care le-am stabilit printr-un răspuns regional sau prin fluxul invers. Pe scurt, vă rog următorul slide. În practică, ce este nevoie să facem în prin acest regulament. În primul rând, trebuie să avem o analiză a riscurilor care să se bazeze pe standardele comune, standardele de infrastructură N-1 și pe standardele de aprovizionare pentru consumatorii protejați. Aceasta înseamnă cum să îi deservim pe acești consumatori timp de șapte zile în timpul iernii de cerere maximă sau 60 de zile cu o cerere înaltă în timpul iernii. Acest standarde trebuie să fie valabile în toată Europa, fiecare stat însă va trebui să țină cont de particularitățile țării. E clar că o cerere maximă de iarnă nu este la fel în Spania cum este în Lituania. Tot această analiză de risc trebuie să ducă la planuri de acțiune preventive pentru a putea combate riscurile pe care le-am identificat, la planuri de urgență care să răspundă la criză cu trei nivele de criză care au fost identificate, și anume alertă preventivă, alertă și urgență. Prima stadiu înseamnă că în continuare piața funcționează, dar înseamnă că autoritățile publice trebuie să ia câteva măsuri pentru a apăra și proteja piața, pentru că nu mai au alte opțiuni. E foarte important ca toate aceste activități, nu numai la nivel național, ci și la nivel regional și la nivelul Uniunii Europene, să fie foarte bine concertate. Ne-am bazat uh, întreaga activitate pe baza care am adoptat, am elaborat acest regulament pe mai multe principii. Propunerea se bazează, bineînțeles, pe articolul 95 al tratatului și anume cadrul uh, pieții interne. După cum am spus, noi dorim ca piața internă să fie cea mai bună garanție pentru securitatea aprovizionării și ca aceasta să poată funcționa cât mai mult posibil, dacă se poate, fără întrerupere, fără să fie nevoie de măsuri de stat care ar putea să se contrazică cu principiile pieții. Apoi, acțiunea preventivă și planurile de urgență trebuie să implice toți actorii. Acesta este un lucru esențial. Și aici, cred eu că este o nevoie de cooperare foarte mare între toți actorii, fie autorități publice, consumatorii de gaz, industria sau producătorii de curent, de electricitate din, pe bază de gaz, trebuie și ei să fie cooptați în definiția acestor planuri, iar acest proces trebuie să fie gestionat de o singură compet autoritate competentă în fiecare stat membru. Cineva care să gestioneze așadar procesul de analiză de risc și de stabilirea unui plan preventiv de acțiune sau unui plan de urgență. Acestea sunt condițiile în care, cred eu, se poate responsabiliza o unitate care este până la urmă baza solidarității. Fiecare trebuie să știe să preia responsabilitatea și să definească soluțiile care sunt adaptate la o acțiune comună. Noi considerăm, deci, că nivelul național nu este suficient, e nevoie de o cooperare regională și aceasta trebuie să fie încurajată. Comisia poate să vă ajute exact în acest punct analiza planurilor poate fi făcută de comisie și trebuie ca aceasta să vadă în ce măsură se pot uh, adapta planuri regionale pentru o colaborare mai bună. Aici cred că veți putea să promovați dinamica necesară pentru cooperare și pentru solidaritate și, bineînțeles, că trebuie să existe și o claritate cu privire la declanșarea planurilor de urgență. Noi vom oferi o revizuire a planurilor acestora din partea Comisiei în concertare cu grupurile de aprovizionare cu gaz, cu rețelele de transmitere și, pentru a, și cu agenția ACER. Vrem de asemenea să sporim rolul grupului de coordonare pentru gaz în care sunt reprezentate statele membre, dar și reprezentanții industriei în același for și acest lucru este foarte important. Indicatorul N-1, un punct care trebuie poate explicat mai îndeaproape, dar foarte pe scurt. În primul rând, acesta este un principiu care este foarte cunoscut în domeniul electricității. De fapt, acesta este regula de bază a sectorului electric. De asemenea, el este aplicat, de exemplu, de Spania și alte state, în sectorul gazului. Ce înseamnă? Înseamnă că dacă cea mai mare infrastructură este avariată, infrastructurile care rămân trebuie să ofere capacitate suficientă pentru a aproviziona întreaga consumatorii cu gaz. Deci există mai multe date care se leagă de capacitatea sistemului de aprovizionare cu gaz. Bineînțeles că fiecare stat membru are o infrastructură diferită. Unele state membre au, de exemplu, um, terminale uh, de energie pentru gaz lichefiat. Dar Chiar dacă lucrurile sunt diferite, trebuie să existe o soluție pentru fiecare din aceste state membre. Unele au o singură rețea, o singură conductă, dar e clar că cei care au o infrastructură foarte redusă sunt mai expuși acestui risc. E evident că s-a văzut acest lucru și în ianuarie la criza gazului. În orice caz, acest standard este o referință pentru toți actorii și ne ajută să ținem cont de situația fiecărui stat membru și ne ajută și să comparăm uh, nivelul de securitate al aprovizionării cu gazul. Deci aici e vorba până la urmă și de responsabilitate, pentru că responsabilitatea este baza pentru solidaritate la nivelul comunitar. Acest indicator poate fi calculat la nivel național, la nivel regional sau la nivelul Uniunii Europene. Puteți uh, să îl adaptați la orice uh, dimensiune și apoi să găsiți cea mai bună, cel mai bun amestec uh, posibil pentru respectivul stat în funcție de analiza de risc pe care ați întocmit-o în statul respectiv. Noi încercăm să oferim statelor membre, bineînțeles, posibilitatea de a lua cele mai bune decizii. Când spun statele membre, mă gândesc la toți actorii uh, prezenți pe piață în statele membre pentru a găsi, de exemplu, o soluție adaptată, cum ar fi uh, capacitatea de rezervă mai mare sau uh, uh, terminale pentru gazul lichefiat și așa mai departe, producție suplimentară, flux invers sau management al cererii, care ar putea foarte, să fie foarte important în cazul în care există întreruperi cu anumiți clienți. Am făcut deci o simulare în a indicatorului N-1 în statele membre. Acesta se bazează pe, state, pe date pe care le-am primit în timpul crizei din ianuarie și pe date pe care le-am primit uh, din partea unei companii care se cheamă IHS, pentru că, bineînțeles, nu avem destul de multe informații. Nu avem un schimb de informații destul de bun și există o lipsă de transparență, într-un fel, în acest domeniu. Acest element trebuie și el să fie remediat. Dar, pe baza datelor pe care le aveam, am făcut o simulare a indicatorului N-1 pentru toate statele membre. Poate că ar fi interesant să începem cu extrema din dreapta acestui grafic. Dacă aplicăm N-1 la nivelul uh, Uniunii Europene, Uniunea Europeană este destul de sigură în ceea ce privește aprovizionarea cu gazul avem uh, diversificare în aprovizionarea cu gazul și așa mai departe. Dar dacă ne uităm însă la situația diferitelor state membre, vedem că unele state sunt într-o situație mai dificilă decât celelalte. Am uh, analizat datele așa cum ne-au fost ele prezentate astăzi, deci partea albastră a graficului, și am simulat în același timp ce s-ar întâmpla dacă proiectele care sunt parte a planului de redresare adoptat de Consiliu și Parlament de curând. Ce s-ar întâmpla deci dacă aceste proiecte ar fi uh, folosite, fie că sunt ele proiecte de flux invers sau de interconectivitate? Vedeți că situația poate să se îmbunătățească considerabil pentru unele state membre, dar nu pentru toate. Vreau de asemenea să spun că indicatorul N-1 nu este un sistem mecanic. Cel mai bun exemplu este Finlanda în Finlanda avem o rețea care vine din Rusia și dacă această rețea se taie, nu mai există aprovizionare cu gaz. Finlanda este conștientă de această situație și a obligat toți consumatorii de gaz din Finlanda să treacă la alt combustibil. Așadar, ei vor trebui să aibă alt combustibil pe viitor pentru a-și continua activitățile. Aceasta este deja o măsură luată de Finlanda, dar este un caz excepțional, care arată însă și cum se poate ține cont de principiul de subsidiaritate pentru ca să ne adaptăm la situația din fiecare stat membru. Has been questioned. S-a vorbit despre dimensiunea comunității. În primul rând, am văzut că o întrerupere ca cea din ianuarie duce în mod automat la o problemă comunitară în mod clar. Și comunitatea este cea care trebuie să reacționeze în mod coordonat. De aceea, comunitatea reprezentată de comisie are rolul de a asigura ca planurile de urgență și de prevenire să ia uh, în calcul toate aceste dimensiuni, mai ales pentru țările vecine să aibă rolul de stabilirea planurilor lucru care duce la reducerea uh, costurilor în cazul uh, în care trebuie să se atingă standardele. În cadrul acestui proces, uh, comunitatea va avea consultări cu grupul de coordonare gaz. Un lucru mai dificil, dar la fel de important, în cazuri excepționale, Comisia ar trebui să poată cere unui stat membru să uh, împiedice uh, să ia măsuri în detriment, detriment. Lucru care este destul de puternic, dar uh, asta doar în cazul în care ar putea afecta alte state membre. În cazuri de criză, sigur că acest lucru s-ar putea să fie necesar. În ceea ce privește fluxul invers, acestea oferă mai multă flexibilitate în sistemul de transmitere a gazului în cadrul UE. Toate țările estice au uh, conducte care merg de la est la vest care nu au flux invers. Și dacă nu vine nimic de la est, nu pot primi gaz de la vest. În decurs de două săptămâni, cei și Slovacii au reușit să inverseze fluxurile. Un exemplu foarte bun de inventivitate a inginerilor care au reușit să restructureze sistemul lucru care a fost foarte bun pentru Slovacia. Uh, Grecia și Bulgaria în ultima zi a crizei au reușit să aducă uh, gaz din Grecia în Bulgaria, care până atunci nu avusese gaz deloc. Deci nu e nevoie de investiții enorme, dar totuși trebuie luate în calcul și există un studiu disponibil uh, tuturor membrilor uh, Parlamentului făcut de către um, Gas Transmission Europe, 43 de um, proiecte care pot susține securitatea furnizării cu investiții mici, de la 1 până la 5 milioane pentru majoritatea proiectelor, lucru ieftin față de uh, noi interconectări sau noi conducte sau spații de depozitare. Proiectele de fluxuri inverse, vedem că sunt foarte importante, ar trebui să le susținem și cu finanțări europene în momentul în care vom avea asemenea uh, proiecte. Și în orice caz, criteriile de eficiență a costurilor trebuie să fie luate în calcul cu obligația de a, iar obligațiile să fie aplicate cu precauție. Iată câteva uh, imagini, studiu realizat de GTE, care țări ar profita de pe urma acestor uh, schimbări. Vedem uh, săgețile de la vest la est, care ar putea să ajute multe țări care au fost afectate, dintre cele afectate în ianuarie. Deci, la fel pentru sud-estul, sud-sud-estul Europei, vedem eh, fluxuri eh, în două sensuri, între Grecia și România, care ar ajuta țările să rezolve întreruperile gazului din Ucraina, de exemplu. Mai avem un exemplu pentru Balcan și Grecia, cre, uh, industria a încercat să vadă ce se poate face, s-au pus întrebări dacă putem face ceva foarte rapid. Crizele, criza aceasta se va repeta? Da. S-au făcut multe în acest sens. Uh, iar uh, industria încearcă să rezolve și o posibilă criză viitoare pe baza învățămintelor trase după cea actuală. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și pentru această prezentare amplă. i cuvântul înainte de toate domnului Vidal Quadras, raportor. Gracias, señor presidente. En las eh, primeras, los primeros... Mulțumesc, domnule președinte. În cadrul primelor schimburi de uh, vederi din, asupra acestei propuneri legislative, trebuie să spun că mă bucur să constat că reacția generală este pozitivă. Comisia ne face o propunere bună Vom uh, încerca să o îmbunătățim, de altfel cum o facem de obicei, dar această propunere nu numai că reflectă preocupările exprimate de către Parlament și în trecut, dar corespunde nevoilor. Dacă ajungem la un regulament care se aplică într-un termen rezonabil, atunci Uniunea va reuși să diminueze să-și diminueze fragilitatea față de eventuale întreruperi ale gazului în viitor. Sigur că trebuie elaborate planuri Uh, regionale uh, și euro, naționale și europene de urgență și să armonizăm criteriile pentru a declanșa stările de alarmă. Și, de asemenea, există obligații pentru sectoare, transparență, metoda indicatorului N-1, care toate acestea permit să uh, rezolve, măcar parțial, întreruperile de la sursa principală. Apoi există domenii în care, sigur, propunerea poate fi îmbunătățită, cum ar fi, bună oară, o preocupare ca a noastră, dar, totuși, nu este foarte clar momentul când vor pune în aplicare statele membre mecanisme care nu sunt mecanisme ale pieței. Se spune când e necesar, dar într-un regulament nu putem formula să, să evităm uh, uh trebuie menționat faptul că puterile publice trebuie să intervină, dar textul nu are voie să fie ambigu. Deci trebuie să fie clar după ce s-au eliminat toate celelalte posibilități. Apoi, înlocuirea unui tip de combustibil cu un altul. Există obligații contractuale în furnizarea de combustibil și obligativitatea de a avea un alt tip de combustibil. Dar uh, apare riscul unor emisii suplimentare de uh, bioxid de carbon cu asumarea costurilor suplimentare. Mai ales că motivul uh, nu este din vina statului respectiv. Deci trebuie clarificate toate aceste aspecte. În ceea ce privește schimbul de informații, există dispoziții esențiale în această propunere, dar știm că multe state membre vor avea uh, rețineri, mai ales cu privire la acordurile comerciale. De aceea trebuie să mai lucrăm asupra textului, astfel încât să avem și clauze de confidențialitate astfel încât să liniștim anumite spirite. Europa trebuie să uh, joace un rol întărit în cazuri de urgență, cum a spus și domnul Grob, să își arate eficacitatea în cazuri de criză internă. Grupul de coordonare în acest sens ajută la cooperarea regională. Cred că acest lucru este compatibil Comisia să-și joace rolul, în același timp întărind rolul de coordonare. Din punct de vedere al clientului uh, protejat, acesta este un subiect asupra căruia ar trebui să insistăm. dacă ne gândim ce înseamnă acest lucru, atunci metoda N-1 se aplică într-o măsură mai mare sau mai mică, cu efect asupra investițiilor și, clar, asupra costurilor, care nu vor fi foarte mari. Suntem în fața unui regulament care își propune să rezolve situații extreme cu consecințe economice, financiare, financiare și umanitare importante. Să nu uităm de dimensiunea umanitară. În ultima criză au avut loc cazuri care pe plan uman au fost dramatice în unele state membre. Să nu uităm de aceste situații. vor uh, fi, vom ține cont de acestea și vor fi prezente în spiritul nostru. În concluzie, Comisia susține aceste propuneri de regulament mai degrabă decât uh, o directivă, baza juridică și, bineînțeles, codecizia. De când există directiva, a trecut multă vreme, multe lucruri s-au schimbat, trebuie să mergem mai departe și ne vom aduce și susținerea. Mulțumesc! Următorul vorbitor. Următorul vorbitor, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să spun că mă bucur că există această propunere din partea Comisiei Europene, propunerea legată de acest regulament privind furnizarea de gaze naturale. Am putea spune că este un pas în direcția cea bună, iar baza pentru acest pas a constituit-o criza din ianuarie. Aș spune însă că această criză din luna ianuarie, în țara mea cel puțin, nu a fost uh, atât de gravă. Au existat mici deficiențe în furnizarea de gaze naturale, dar criza propriu-zisă în Polonia a început exact când pentru toate celelalte state criza din ianuarie a încetat. Pentru că după eh, ce această criză a dispărut, unul dintre furnizori a pierit de pe piață, ca să zic așa, și el furniza 15% din gazele naturale din Polonia. Dar am ținut să spun acest lucru doar ca să nu cumva să creadă cineva că această criză s-a încheiat în ianuarie și că după aceea nu mai au existat efecte. Au fost efecte și pozitive și negative. Dumneavoastră a spus că tehnicienii, inginerii, companiile au găsit soluții inclusiv pentru ca fluxul să fie inversat am putut vedea și că a existat o solidaritate într-un moment de cumpănă, dar a fost evident și că există foarte multe deficiențe atât în ce privește procedurile cât și infrastructura și important este să încercăm să înlăturăm aceste deficiențe. De aceea eu apreciez propunerea Comisiei uh, pozitiv. Aș adăuga și că problema politicii energetice și problema solidarității sunt probleme cu care Polonia se confruntă încă de mulți ani și tocmai de aceea, pentru mine, în calitate de eurodeputat provenind din Polonia, mie mi se pare că este binevenită propunerea Comisiei. Trei lucruri par a fi deosebit de importante. Sunt unele întrebări care au fost deja în prima parte a întâlnirii noastre adresate Comisiei, în, puțin într-un alt context, dar care cred că mai necesită clarificări. Acest standard N-1 înseamnă că trebuie să existe investiții în infrastructură pentru ca într-un termen de trei ani să poată fi îndeplinite criteriile, iar acolo unde există deja infrastructură, Termenul este de 2 ani. Am uh, menționat deja exemplul Comisiei, exemplul în legătură cu Slovacia. Unele state au dovedit că uh, se pot mișca și mai repede decât 2 ani, dar fiind vorba de investiții, de planificare în spațiu, mă întreb dacă aceste termene nu sunt fixate prea ambițios pentru operatori. În al doilea rând, articolul 10 din acest regulament instanța competentă nu poate să întreprindă măsuri care să limiteze într-un fel libera uh, existență și funcționare a pieței interne. Ei bine, dacă se iau măsuri pe plan comunitar și dacă mai mult de un stat ar avea probleme cu furnizarea de gaze, um, atunci poate că asemenea reglementări ar putea să fie posibile. Dacă respectăm și interpretăm uh, ad literam această dispoziție, atunci, practic, nu prea mai există marjă de mișcare. Cum putem interpreta această reglementare? Poate că ea ar trebui în cadrul activității noastre să modificăm acea prevedere din articolul 10. După aceea, cerința ca operatorii pe plan național să fie transparenți, să furnizeze informații, inclusiv informații care ar putea fi considerate confidențiale. E bine, cum privește Comisia aceste cerințe? Pentru că dacă este încălcat secretul comercial, asta ar putea să aibă efecte negative asupra liberei competiții pe piață. Ar trebui să vedem cum interpretăm această prevedere. Mulțumesc foarte mult. Domnul Svoboda. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și raportorului din umbră. În numele grupului meu politic aș face câteva observații. Eu cred că acest regulament trebuie pus într-un context mai larg al reglementărilor privind diversificarea uh, în legătură cu tot ceea ce s-a convenit cu Ucraina, în legătură cu tot ceea ce avem noi uh, convenit cu Rusia. Pentru că este limpede că în ce privește carta energetică, poate că nu se va ajunge ușor la o ratificare a unui tratat cu Rusia. Dar poate că alte forme de colaborare în domeniul energetic cu Rusia vor fi posibile. Lucrurile sunt legate între ele. În al doilea rând, eu cred că dacă există o asemenea reglementare, probabilitatea furnizării uh, constante um, ar putea să fie mai mică din partea furnizorului când știm că există solidaritate, statele se ajută între ele și că dacă se ajunge la un impas, atunci lucrurile se rezolvă într-o altă manieră. În legătură cu N-1, oare am definit cu exactitate ce ne propunem prin acest concept N-1? Ar trebui poate să aducem precizări legătură cu rolul companiilor private. Poate că ar trebui de asemenea să clarificăm anumite aspecte. Președintele comisiei noastre și uh, alții care s-au ocupat de directiva privind gazele naturale au spus că um, nu putem face neapărat o comparație între gaz și uh, petrol, pentru că există și anumite componente politice în acest domeniu. Poate că ar trebui să discutăm cu companiile private să spunem unde mai văd ele niște piedici. Sigur că vom ține uh, seama numai de argumentele justificate, nu de cele nejustificate. Există poate și o anumită reținere, anumite rezerve eu sunt uh, dispus să înțeleg dorința Comisiei că ea dorește să aibă o imagine de ansamblu în legătură cu modul cum se derulează contractele, dar uh, nu trebuie să exagerăm. Sunt uh, aspecte pe care le vom discuta în grupurile noastre politice din punct de vedere al principiului, așa cum este gândită propunerea și caracterul caracterul regulamentului. Eu cred că este important pentru acest Parlament și colegul Vidal Quadras este un raportor experimentat în acest domeniu, deci este important ca acest Parlament să reacționeze repede pentru că trebuie să venim în întâmpinarea tuturor. Mulțumesc uh, colegului Svoboda. Colegul Enciu are cuvântul. Stimate domnule președinte, stimați deputați, Proiectul regulamentului discutat astăzi prevede suficiente pârghii de reacție în situație de criză. Merită apreciate și prevederile privind implicarea mai activă a Agenției pentru cooperarea autorităților de reglementare din domeniul energetic, cât și a rețelei operatorilor de sisteme de transport de gaze menite să contribuie la asigurarea unei coordonări și mai transparente la nivelul planificării, funcționării cercetării și inovării în ceea ce privește rețelele. Pe de altă parte însă, există loc pentru completarea unor prevederi ale documentului, în special atunci când ne referim la situațiile de criză comunitară. În particular, aspectele ce țin de schimbul de informații între Comisie, Grupul de Coordonare pentru Gaz, Grupul Operativ de Monitorizare, agenții și autorități competente la nivel local, stipulate în special în articolul 12 al regulamentului. Consider că, pentru o mai bună informare a Comisiei, în vederea luării măsurilor necesare, precum și o transparență totală în situațiile de urgență comunitară, ar trebui să existe un instrument de informare mai operativ și anume un sistem informațional automatizat care să reducă timpul consumat cu procedurile birocratice. Un asemenea raționament reiese din însuși logica stării de urgență, atunci când orice tergiversare echivalează cu pierderi financiare enorme și suferințe pentru cetățenii Europei. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domn, domnul Mangelis. Grazie, Mulțumesc, domnule președinte. Este evident că regulamentul pe care l-am uh, discutat acum este un pas înainte, pentru că conține foarte multe elemente care merg în direcția corectă. Mai ales este un pas înainte în ceea ce privește criza din ianuarie cu care am fost confruntați. Totuși trebuie să știm că acea criză se poate reîntoarce și că deci Europa trebuie să se pregătească și să fie gata să reacționeze din nou la o astfel de situație. Astfel, în ceea ce privește această problemă, această temă foarte importantă, aș spune că de ea depind până la urmă capacitățile noastre de producere a energiei electrice, industria carburanților, transportul, toate acestea sunt legate. Trebuie să știm așadar că în ceea ce privește alianțele în domeniul gazului, eh, există mize politice foarte importante și acum se va stabili ce se întâmplă în următoarele decenii. Eu cred, de exemplu, că cele trei gazoducte, Nabucco, Nord Stream și South Stream, sunt în momentul de față în fază de proiectare, dar că ele vor transmite gaz natural diferitelor țări europene. Ele însă țin până la urmă de proiecte geopolitice ale Uniunii Europene. De asemenea și gradul de autonomie al țărilor terțe depinde de aceste proiecte. De ce spun acest lucru? Pentru că prin combustibilii fosili, gazul natural cel care are cel mai mic uh, grad de emisii de CO2 este chiar gazul. Așadar, la, într-o tranziție a economiei europene în care ne aflăm acum, este clar că trebuie să existe o schimbare către energiile regenerabile. Poate că un element de îngrijorare ar fi următorul și aș vrea să-l subliniez acum, uh, este vorba de unul cu caracter general. Se referă la dimensiunea europeană în aprovizionarea cu gazul natural. Eu cred că fără investiții sensibile în infrastructură, în securitate și în aprovizionarea cu gazul natural, Europa va fi supusă unor riscuri și pericolului de a deveni și mai dependentă de un singur stat terț, adică de Rusia. Toată lumea știe că dacă Nabucco a fost pentru Europa o mare oportunitate, eu, de exemplu, consider că uh, alianța italo-turco-rusă va uh, scădea perspectivele acestui proiect. Pentru că, de fapt, multe proiecte europene vor uh, fi îndreptate din nou spre această țară terță. Deci acesta este un punct care mi se pare extrem de important și pentru viitor, să vedem în ce măsură dorim uh, să ne creăm această dependență. Eu cred că în acest domeniu ar fi bine să discutăm uh, direct între noi și să încercăm să inițiem anumite proiecte care să împiedice o redesenare a acelorași destine ca până acum, din punct de vedere geopolitic pentru Europa. Deci eu cred că acest regulament este foarte important în acest sens. Face un pas înainte pentru ca Europa să poată răspunde uh, cu o soluție comunitară într-un caz de urgență. Mi se pare un răspuns pertinent, dar să nu uităm ca Europa să nu meargă pe un destin uh, unilateral în care este în mâinile unei țări terțe. Cred că dacă reușim să ținem cont de acest lucru, e evident că încrederea în cooperare și solidaritate vor fi în continuare principii foarte importante. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnul Valcitis. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și reprezentanților comisiei. Aș vrea să vă spun că acest document care a fost uh, întocmit de câteva luni este foarte echilibrat. Mă bucur foarte mult că se menționează și așa numitele insule energetice, adică țările care astăzi sunt confruntate cu probleme majore din punct de vedere energetic, dar nu numai, uh, și în uh, sensul unei dependențe politice de un singur furnizor energetic. Orice formă de resurse energetice este legată întotdeauna de altă resursă energetică și foarte multe decizii depind de prețuri. Astăzi vorbim de gaz, dar gazul este de fapt foarte strâns legat de electricitate. Guvernul rus a decis astăzi să construiască o centrală nucleară în regiunea Kaliningradului. Aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, Comisia, dacă ați uh, știut de această decizie a Rusiei și dacă aveți deja o idee cum ea ar afecta anumite regiuni. Poate că astfel se va crea o altă sursă energetică care va mai spori și mai tare dependența Europei de Rusia sau a unor state din Europa de acest unic furnizor. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebare și acum are cuvântul domnul Karims. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să adresez o întrebare Comisiei. E vorba de insulele energetice, așa cum a spus și colegul nostru înainte. Letonia este, în ceea ce privește aprovizionarea cu gazul, o țară destul de sigură. Evenimentele din ianuarie aproape că nu ne-au afectat deloc. Noi avem uh, rezerve subterane unde putem să rezistăm cu ele doi ani. Și din această rezervă aprovizionăm și Lituania și Estonia, dar și Rusia câteodată în regiunea uh, Sankt Petersburgului. Există regiuni care se aprovizionează cu gaz de la noi și mai avem și alte destinații în Est. Deci pot spune că noi ne aflăm într-o situație foarte bună. Dar dacă ne gândim mai bine, atunci uh, observăm că întreaga infrastructură de gaz se află în situația următoare. Fie aparține de Gazprom, fie Gazpromul are drepturi de monopol pentru o folosire pe termen lung a acestor infrastructuri. Deci întrebarea de securitate trebuie să fie analizată și la un nivel mai adânc. Pe de o parte, înțeleg că acolo unde există deja legături uh, și rețele. Fluxul invers este un punct foarte important și evenimentele din ianuarie au arătat cât de important este. Dar trebuie să ne gândim și că am putea construi noi uh, legături mai ales pentru statele izolate din uh, Marea Baltică, cum ar fi uh, Finlanda, pentru că noi depindem de un singur furnizor, așa cum s-a întâmplat și în Ucraina, unde, după părerea mea, problemele nu au fost decât politice, a fost până la urmă o decizie politică de a închide robinetul la gaz. Și nouă poate să ni se întâmple asta în regiunea noastră. Și întrebarea mea către Comisie este în ce măsură v-ați gândit la această situație? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Are cuvântul doamna Polinska acum. Kulanska Polinska. Aveți cuvântul, doamna. Ja również przyjmuję z ogromnym zadowoleniem ten dokument i mam tylko... Mulțumesc. Mă bucur foarte mult să văd că s-a făcut o astfel de propunere de regulament. În momentul de față discutăm despre situațiile de criză și despre prevenirea acestora. În articolul 5 putem să vedem că se discută despre planurile de acțiune care să fie întotdeauna um, actualizate la 5 ani. Probabil că, de fapt, ar fi nevoie de o actualizare la fiecare an sau de o revizuire la un an și o uh, actualizare la 2 ani. Pentru că dacă izbucnește o criză, nu poți să aștepți 2 ani pentru a schimba planul preventiv de acțiuni. Al doilea comentariu pe care aș vrea să-l fac se, legă de, se leagă de discuția noastră anterioară, în care colegul nostru din Spania, dacă nu mă înșel, a explicat care este situația din Spania, că aceasta este foarte dificil, diferită, mă scuzați, de țările din estul Europei și că trebuie să ținem cont de aceste divergențe. După părerea mea însă, solidaritatea înseamnă unul pentru toți și toți pentru unul. Și nu putem să ținem prea mult cont de o flexibilitate extremă o diferență prea mare între țări nu este întotdeauna foarte importantă. După cum a spus colegul nostru, toate deciziile în domeniul energetic au un substrat politic și de aceea solidaritatea, cred eu, este un principiu extrem de important. Bineînțeles că unele state pleacă de pe o poziție de plecare mult mai bună decât alții. Mulțumesc. Doamna Nibler are cuvântul. Mulțumesc, doamn, domnule președinte. Am venit puțin mai târziu și de aceea prezentarea comisiei nu a putut să fie... N-am putut să o văd, să o ascult. Vă rog să mă scuzați. Am o întrebare concretă și vreau să fac și un comentariu. Schimbările în structura industriei gazului și în structurile statelor membre sunt destul de diferite. Există diferențe geografice și geologice în statele membre. Deci, cred că o adevărată prevenire și depășire a crizei nu se poate face decât dacă avem standarde comune, dar bineînțeles că fiecare stat membru își va gestiona mijloacele cum poate și flexibilitatea națională trebuie să rămână. Întrebarea este adresată Comisiei, însă de ce la propunerea noastră legislativă pentru instrumentul uh, pe care ni-l dați la dispoziție a fost, uh, de ce ați ales regulamentul și n-ați ales o directivă? Pentru că dacă vorbim de flexibilitate în statele membre. Cred că mai degrabă ar fi fost adecvată o directivă ca instrument uh, juridic decât un regulament. Și al doilea punct, un comentariu pe care aș vrea să-l fac, se referă la conflictul din ianuarie, experiențele pe care le-am câștigat din această criză sunt uh, foarte bogate. Dacă întreprinderile se coordonează și cooperează, de exemplu, atunci o soluție la problemă se găsește mult mai repede. Aceasta am învățat. Cred că important este că la depășirea crizei, așa cum s-a spus și înainte, întreprinderile joacă un rol foarte important. Trebuie să fie responsabilizate și trebuie să ia o răspundere mai mare decât înainte. Eu cred că răspunderea primară este cea a întreprinderilor, atât la nivel național, regional, cât și la nivel european. Iar uh, apoi trebuie să existe și alte mecanisme care să fie activate, dar mai ales e vorba de um, autoritățile naționale, de furnizorii de gaz, de operatorii de pe piața gazului. Cred că din această propunere a dumneavoastră de regulament ar trebui să se vadă foarte clar care este ierarhia responsabilităților într-un caz de criză. Domnule Ruite, domnule director general, ați spus uh, înainte și mi se pare foarte important că statele membre trebuie să fie și ele responsabilizate, trebuie să înțeleagă că este obligatoriu să aibă un standard de previziuni, un standard de uh, prevenire a unei crize. Bineînțeles că reversul medaliei este că și statele membre trebuie să aibă capacitatea să ia decizii în acest domeniu. Mulțumesc foarte mult, doamnă Nibler. Am primit o serie de întrebări și de aceea vreau acum să mă întorc din nou către comisie și să rog reprezentanții comisiei să răspundă. Aveți timp la dispoziție, puteți să răspundeți. Domnule Rejuce, dumneavoastră începeți, nu? Da, eu încep. Voi începe cu plăcere și în momentul în care poate n-am să știu ce să mai răspund, o să rog pe colegul meu care se află lângă mine să răspundă. În primul rând, aș dori să mulțumesc tuturor mm, europarlamentarilor pentru primirea foarte bună după prima rundă de discuții a acestei propuneri și abia aștept la discuții mai concrete în următoarele săptămâni și luni să vedem dacă putem înainta rapid în cadrul procesului legislativ sunt convins că Andris Pibalgs este de acord cu mine. Domnul Vidal Quadras, ați spus foarte clar că va trebui să analizăm mai în detaliu în articolul 9, punct, paragraful 6, definiția urgenței. Este greu să definești urgența foarte precis. Am mai încercat acest lucru în articolul 9, paragraful 6, dar au mai rămas încă lucruri de clarificat. Notez uh, punctul uh, dificil. Dacă există uh, obligație din punct de vedere a schimbării de combustibil, aș uh, îndrepta către un combustibil care este mai puțin eficient din punct de vedere al emisiilor de gaz cu efect de seră. Am mai avut această discuție cu toate uh, uh legate de dezmembrarea uh, centralelor. centralelor. Apoi s-a menționat informațiile delicate din punct de vedere comercial de care avem nevoie. Articolul 12, paragraful 3, am introdus deja o prevedere legată de clauza de confidențialitate a informațiilor, la fel în articolul 13. Dacă doriți, în discuții am putea spori posibilitatea astfel încât să ne asigurăm că primim doar informațiile de care avem nevoie. Uneori informațiile pot fi de uh, sensibilizate, să fie mai puțin delicate din punct de vedere al um, uh, secretului uh, comercial, dacă sunt uh, sintetizate și agregate bine. Din punct de vedere al definiției uh, clientului protejat, am ales să ne gândim doar la gospodării. Fiecare stat membru poate să adauge orice altă uh, categorie este vorba de aplicarea principiului de subsidiaritate, dacă vreți. Clientul protejat joacă rolul doar în cadrul standardului cu șapte zile și 60 de zile, nu și cu standardul legat de infrastructură, unde avem întreaga cerere de gaz. Deci se acoperă și întreprinderile și firmele, uh, Deci aceasta era o primă remarcă. M-am uh, fost surprins de numărul mare de europarlamentari care s-au gândit și la aspecte din afara regulamentului. Domnul Cip domnul Carins și domnul Valcitis au pus întrebarea, în, mai ales legată de țările baltice. Spun că vom continua să lucrăm în domeniul pieței interne din țările Uh, baltice și planul de interconectare, atât din punct de vedere al uh, electricității, și aș răspund domnului Valcetis, dar și în general în domeniul interconexiunilor cu gazul, cu precădere mm, nevoii de gaz lichefiat în regiunea Baltică. Să sperăm că totuși uh, nu va fi prea mult gaz lichefiat, că este suficient, uh, suficient schimb uh, de electricitate cu Suedia sau între cele trei state baltice, că va fi o um, abordare comună, se vor analiza uh, interconexiunile de gaz între Lituania și Polonia, volumul necesar, se va analiza tipul de interconexiuni necesare, să zicem, între Finlanda și Estonia, care este rolul depozitelor din uh, Letonia, deci toate abordările și din punct de vedere comercial, um, astfel încât să uh, existe și un cadru pentru contextul regional cu măsuri concrete uh, în vederea activităților, dezvoltării activităților în planul uh, legat de țările baltice. Apoi, legat de standardul N-1 pentru noi operatori, dacă este momentul sau nu potrivit. Vom reanaliza acest subiect. Potrivit articolului 10, urgența comunitară se distinge. Dacă privește un stat membru, am putea declara stare de urgență comunitare. Dacă privește mai mult de un stat membru, trebuie să declarăm stare de urgență. În unele cazuri, N-1, o întrerupere a infrastructurii poate să ducă uh, la rezolvarea de chiar către statul membru afectat și nu e nevoie de intervenție din partea comunității. Domnul Svoboda. Cred că... am răspuns deja la majoritatea întrebărilor dumneavoastră. Sunt de aceeași părere cu dumneavoastră că siguranța de furnizare nu poate să fie garantată pur și simplu prin noul regulament. Există multe alte elemente care trebuie luate în discuție. Să ne gândim puțin și la definiția uh, pentru N-1 spre rușinea mea, dacă citesc definiția pentru N-1 și citesc și anexa corespunzătoare, vă mărturisesc că nu pricep nimic. Va trebui să-i rog pe colegii mei să-mi explice exact ce se intenționează prin acea definiție. Pentru că este aproape ca o complicată formulă, ecuație matematică. Domnule Enciu, este foarte clar că trebuie să ne asigurăm că informarea Comisiei asupra articolului 12 este adecvată și că primim toate informații, toate informațiile necesare, în același timp asigurându-ne și că se respectă clauza de confidențialitate. Domnule De Angelis, mă provocați să încep o dezbatere pe politica energetică pentru că, de fapt, vorbiți despre uh, mixul energetic. Da, avem nevoie de diversificare, de rute de furnizare, din punct de vedere a gazului, dar să analizăm întregul mix energetic, lucru care duce dincolo de domeniul de aplicare al proiectului acesta de regulament despre care vorbim. Cu acesta, cred că am răspuns la întrebările dumneavoastră. Domnul Colasca Polenska, vorbeați despre reanalizarea după 2 ani a planului de acțiune. Dacă este o criză, nu trebuie să așteptăm 2 ani uh, din punct de vedere al uh, reanalizării planurilor de acțiune. Doamna Nibler, cred că am încercat astăzi în cursul discuțiilor să spunem cât se poate de clar că suntem favorabili unui regulament care să mizeze mult pe activitatea companiilor din punctul meu de vedere, cred că și în cadrul unui regulament care conține și reglementări legale uh, referitoare la agenții economice, să duci la îndeplinire până la urmă principiul solidarității și asta ne-am străduit să facem, să scoatem pe piață o reglementare pentru ca lucrurile să poată să funcționeze mai repede, să nu ne confruntăm cu problemele pe care le avem de obicei cu directivele uh, unde uh, punerea în aplicare este extrem de diferită, iar în anumite state nici măcar nu s-a realizat până acum. Da, pentru că trebuie să ținem seama și de principiul subsidiarității și trebuie să ținem seama și de faptul că starea de fapt din diversele state membre este cât se poate de diferită. Deci, ă, nu ă, trebuie să impunem un anume volum de stocuri de gaze naturale statelor, ci pe baza acestui principiu N-1 să încercăm să creăm o posibilitate de prevenire a crizei și să uh, putem deveni activi la nivelul companiilor, la nivelul statelor membre și pe plan regional. Pentru că aici au existat și situații de impas. Eu sper că în felul acesta putem să progresăm mai repede. Vă mulțumesc! Mulțumesc la rândul meu! pentru toate aceste informații, pentru informațiile numeroase pe care ni le-ați furnizat. Ne-ați uh, pus pe gânduri și cel mai interesant mi s-a părut că directorul general a trebuit să recunoască comisia nu pricepe propriile uh, definiții. Eh, nu e chiar așa, era vorba doar de o singură formulă matematică, dar pe mine tot m-a amuzat foarte mult. Doamnelor și domnilor, în felul acesta am epuizat ordinea de zi de astăzi. Ne întâlnim mâine și vom continua să conlucrăm. Eh, sper că nu se supără nimeni, că terminăm puțin mai repede. Vă mulțumesc, toate cele bune, până mâine!